Välkomna! Då startar vi mötet. Välkomna! Eh, första punkten. Bună ziua tuturor! Bună ziua tuturor! Vom începe ședința acum. Primul punct pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Avem o modificare referitor la votul de mâine. crezut că întâi vom uh, vota raportul domnului Kramer și domnului Lambert privind incluziunea socială și coordonarea privind uh, asigurările sociale. Vom trata aceste prime trei puncte mai întâi, după care vom trata celelalte puncte. Considerăm ordinea de zi adoptată. Trebuie să aprobăm uh, procesul verbal de pe 2 martie. Acestea au fost transmise. Dacă nu aveți obiecții, atunci au fost adoptate. A fost adoptat procesul verbal. Am două comunicări. Se transmite această ședință pe internet, live și ultima ședință, de altfel. Deci, pentru informarea dumneavoastră, cu scop informativ, vă transmit că se transmite pe internet și avem un uh, dosar privind delegația către Organizația Internațională a Muncii pentru ședința de pe 5 martie. Uh, aveți uh, numai versiunea în engleză în mapele dumneavoastră. Acum trecem la primul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 4, bugetul 2010. Raportorul, domnul Surian, este prezent. Uh, bună ziua, bine ați venit! Domnule Surian, puteți lansa dezbaterea. Mulțumesc, domnule președinte. Această întrunire face parte dintr-o serie de ședințe prin care am încercat să batem la porțile comisiilor specializate, așa cum a făcut și Utah Haug anul trecut, care era raportor atunci. Cred că este important să știm că în, în COBU nu putem Uh, să ne descurcăm singuri, avem nevoie de cooperarea cu comisii specializate. Știți foarte bine, aveți foarte multă experiență care nu se regăsește la COBU, de aceea trebuie să cooperăm pentru a vedea în ce trebuie investiți banii, cum putem lucra. Tot anul trecut a reieșit și faptul că din când în când, raportorul pe probleme de buget se întrunește cu raportorii din comisiile specializate pe buget. Așa s-a întâmplat și în ianuarie anul acesta și vom repeta această întrunire și în aprilie. O parte din colegi ne vor părăsi și vor fi înlocuiți de alți colegi în a doua jumătate a anului, desigur, dar a doua jumătate a anului va fi foarte plină de evenimente, așa încât e nevoie să stabilim toate legăturile încă de pe acum. Un prim element nou au fost liniile directoare privind bugetul pentru 2010. Așa cum știți cu toții, bugetul a fost discutat și votat la ședința de 1 martie este un element nou, deoarece în ultimii ani a fost discutat numai în ședința plenară din aprilie, cu câteva zile înainte de prezentarea proiectului preliminar de buget. Și, desigur, în fața publicului este puțin ridicol să ne prezentăm uh, viziunea sau ce ne imaginăm noi referitor la proiectul de buget doar cu câteva săptămâni sau chiar cu câteva zile înainte de a fi depus de comisie. Acum am reușit să facem acest lucru cu mai mult de o lună înainte, un termen mai rezonabil și mai fezabil. Dar am avut și multe probleme din cauza accelerării procedurii, o accelerare neobișnuită. De ce? Ei bine, comisia dumneavoastră a căzut mai mult sau mai puțin victima acestei, uh, acestui proces accelerat, pentru că pe 16 februarie au fost depuse amendamentele și am obținut o scrisoare prin care domnul președinte menționa în numele comisiei punctele esențiale pentru comisia dumneavoastră în ceea ce privește bugetul pe anul viitor. Și asta s-a întâmplat la două zile după termen. Și după ce am citit această scrisoare, nu am fost prea mulțumit, pentru că, în conformitate cu evaluarea mea, poate m-am înșelat, dar din evaluarea mea rezulta că mesajul esențial al scrisorii dumneavoastră apăreau patru puncte esențiale și domnul președinte a fost puțin dezamăgit că nu am ținut cont de scrisoarea din partea comisiei. Așa că o să încerc o explicație. Cred că în ceea ce privește conținutul, am încercat să reflectăm punctul dumneavoastră de vedere. Din punct de vedere procedural, se poate că ca în calitate de raportor să includ textul comisiei dumneavoastră în textul meu dar am încercat să respect la nivel de conținut mesajul dumneavoastră. Pe de altă parte, nu am vrut să depășesc limitele procedurale, am limitat mărimea textului. Se uh, numără caracterele, cel puțin teoretic, deci aveam o limită, un număr limită de caractere și am încercat să nu folosesc aceeași formulare precum cea folosită în scrisoarea primită de la Comisia pentru ocuparea forței de muncă. Dar cred că trebuie să înțelegem că această criză are o dimensiune socială și dacă ne dorim să transmitem un mesaj adecvat cetățenilor europeni, mesajul este următorul. Uniunea Europeană și mai ales Parlamentul s-au angajat să rezolve aceste probleme. Vrem să acordăm mai multă înțelegere cetățenilor europeni care se află într-o situație incertă, nu știu ce se va întâmpla cu locurile lor de muncă, cu banilor. Deci dacă putem face ceva în acest sens, cu resursele noastre limitate, atunci asta ar trebui să facem. Și până la urmă, resursele noastre nu sunt chiar atât de limitate. Dacă ne gândim la fonduri suplimentare sunt convins că ați urmărit planul de recuperare economică care, în sfârșit, după ce s-a ajuns la un acord cu Consiliu, este puțin ridicol. Este puțin ridicol să le spunem uh, cetățenilor că avem un plan de 5 miliarde de euro pentru a rezolva problema imediat. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că peste 5 ani îngropăm dioxidul de carbon. Cu alte cuvinte, Consiliul nu este dornic să ofere fonduri suplimentare. Deci, eu încerc să uh, mă centralizez, să mă concentrez mai mult pe aceste probleme, să văd cum au fost cheltuiți banii în trecut cum au fost puse în aplicare programele și acele linii bugetare care sunt bine puse în practică pot deveni și mai bune, pot beneficia de și mai multe fonduri, iar acele linii care sunt uh, implementate în mai mult de un an de zile, atunci ar trebui să suporte consecințele. și aștept ca cele mai experimentate comisii să-și spună cuvântul. Liniile bugetare care sunt uh, legate de comisia dumneavoastră sunt bine implementate, deci situația este pozitivă. Dar atunci când anumite programe nu sunt implementate așa cum trebuie, noi, cei de la Comisia pentru Buget, nu ne putem da seama de ce. Dumneavoastră însă puteți ști de ce nu sunt bine implementate. Pot exista motive semnificative, justificate. Dacă nu, putem reduce aceste credite. Pentru că nu putem acționa mecanic. Și în final, domnule președinte, nu vreau să vă răpesc prea mult timp. Doream doar să vă spun că între timp am pregătit al doilea document de lucru. Va fi depus și discutat astăzi în Comisia Buget și avem o anexă la acest document în care am încercat să menționăm ce linii bugetare pot fi incluse în acest program care își propune, propune să ofere mai multă siguranță cetățenilor europeni. voi transmite și raportorului pentru buget din comisia dumneavoastră acest raport. Și aș dori să aflu care sunt impresiile dumneavoastră, dacă și alte linii ar trebui incluse aici sau nu. Pentru că vreau să fac o listă în vederea um, modificării bugetului în toamnă. Aștept întrebările și sfaturile dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Surian. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu cunoșteați dumneavoastră, la reuniunea coordonatorilor de pe data de 10 am luat o hotărâre și anume că eu, în calitate de președinte, aveam să scriu o scrisoare către raportorul pentru buget. Acum, pentru că trecem printr-o criză financiară și economică, care a avut consecințe importante asupra ocupării forței de muncă, am, se leagă și de fondul pentru adaptare la globalizare și de alte fonduri. E nevoie de fonduri pentru educație și pentru instruire trebuie să acoperim vidul uh, social și economic. Toate aceste chestiuni au fost discutate pe 10 februarie și ne-am dorit ca toate să se reflecte în buget, dar lucrurile nu s-au schimbat de atunci. Ne aflăm în aceeași situație ca și atunci am vrut doar să vă transmit aceste informații. Am luat această decizie împreună cu coordonatorii și am transmis uh, scrisare în numele comisiei. Acum că știți acest lucru, voi da cuvântul domnului Ori și uh, aveți cuvântul în calitate de raportor, domnule Ori. Mulțumesc, domnule președinte. Este un an deosebit, au loc alegeri europene, ceea ce complică și mai mult calendarul obișnuit. Poate ar trebui să spunem câteva cuvinte despre cum am putea să ne accelerăm activitatea. Trebuie să fim conștienți că e nevoie să lucrăm rapid, să respectăm constrângerile temporale și să ținem cont de faptul că din cauza perioadei electorale, în urma alegerilor, unii colegi vor rămâne printre noi, alții vor pleca. Membrii acestei comisii nu vor mai fi aceiași. Prin urmare, cred că a existat o inițiativă foarte bună din partea celor care redactează proiectul de buget. În acest spirit a fost transmisă și scrisoarea din partea domnului președinte. Trebuie să ținem cont de prioritățile pe care le-am uh, trecut și eu un scris. Cred că raportorii din Umbra ar trebui să organizeze o întâlnire. Sugerez în prima săptămână a lunii mai la Strasburg pentru a putea decide asupra priorităților. Cred că punctele noastre de vedere sunt armonizate deja. Dacă va avea loc această întâlnire, atunci, până la sfârșitul primei săptămâni de plenară din mai, vom putea pregăti un document care va fi tradus și până pe 16-17 august am putea include și modificările. Sugerez ca raportarii să se întâlnească la începutul uh, lunii mai, să lucreze intensiv și să încerce să includă sugestiile pe care le au într-un document care să poată fi și amendat înainte de termenul limită. Poate ar fi util să pun câteva întrebări domnului Surian, însă cred că a răspuns deja la majoritatea întrebărilor mele și dacă am înțeles bine mesajul dumnealui, se arată deschis față de comisia noastră, așteaptă uh, propunerile noastre privind liniile bugetare. Nu am citit sugestiile dumnealui, dar am citit anexele și am găsit câteva puncte la care vom avea obiecții dar aș vrea să-i transmit domnului raportor că ne dorim să cooperăm de aproape și asta vom și face de altfel. Cele cinci priorități pe care le-am sugerat în scrisoarea domnului președinte, scrisoare care a fost transmisă din păcate cam târziu, au demonstrat că e nevoie să reacționăm la această criză economică se vor pierde locuri de muncă. Sperăm că doar uh, temporar va trebui să oprim însă acest proces și e nevoie de finanțare pentru asta și e nevoie de asemenea să se creeze noi locuri de muncă. Problema fondului de adaptare la globalizare este un răspuns la această întrebare și este și următorul punct pe ordinea de zi. Deci 500 de mii de euro ar trebui crescut, ar trebui um, majorat această sumă la un miliard. Același lucru se aplică și fondului social. Trebuie să găsim soluții de a utiliza în mod eficient aceste fonduri pentru a crea noi locuri de muncă și pentru a compensa toate pierderile suferite în domeniul social. Cred că au existat uh, anumite reduceri în fondul social, um, reduceri care nu sunt justificate, dar vom mai vorbi despre asta. În ceea ce privește instruirea și reconversia, considerăm că e nevoie de mai mulți bani pentru că sunt elemente esențiale pentru rezolvarea problemelor din această perioadă. În vederea gestionării crizei, trebuie să găsim noi soluții care să ne ducă către o economie a viitorului. Pe de altă parte, în liniile directoare, nu am găsit nicio referire la cei care ies învinși din acest proces. Deci în proiectul de buget pentru 2010 ar trebui să alocăm fonduri în combaterea excluziunii sociale. Nu putem evita această problemă pentru că trebuie să ne arătăm solidari față de aceste persoane, mai ales în contextul actual. Acestea ar fi prioritățile pe care le-am identificat noi. Și faptul că domnul președinte a transmis aceste priorități mai departe, fără modificări, demonstrează faptul că membrii Comisiei au ajuns la un consens în ceea ce privește prioritățile. Desigur, aceste priorități pot avea o pondere diferită pentru grupurile politice, dar Cred că trebuie să... Am făcut un prim pas și trebuie să mergem mai departe. Și dacă raportorul Comisiei Buget se arată deschis, ar trebui să profităm de această ocazie. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am vorbit suficient deocamdată. Din moment ce documentul de lucru abia a fost finalizat, îl vom analiza. Deocamdată ne-am concentrat numai pe priorități, pe aspectele esențiale, dar documentul ne va fi de folos în munca noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Tot ce pot să spun este că sunt de acord cu domnul Uri. Sunt uh, încrezătoare în uh, faptul că, dat fiind criza, este, trebuie să fim mai pregătiți să lucrăm împreună. Cu toate acestea, aș dori să spun că e nevoie de mai mulți bani. Cunoaștem toate discuțiile, sigur că cunoaștem, dar uh, este nevoie să ne concentrăm mijloacele care pe care le considerăm importante pentru a evita excluziunea și este important să se creeze și noi locuri de muncă. De aceea este important să facem în așa fel încât proiectele pilot să fie demarate pentru programe de educare, de pregătire, pentru studenți sau pentru toți cei care doresc să se perfecționeze. Raportorul a insistat mult asupra sistemului de securitate. Asta e un lucru. Securitatea în general în Europa este un lucru, dar trebuie să ținem cont și de securitate din punct de vedere social. Și cred că este dificil Uh, mai ales uh, în acest an greu și fără acest uh, punct nu putem progresa. Mulțumesc, Steven News. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun și eu că sperând că uh, va fi un uh, mesaj puternic către bugetul de uh, Comitetul de Buget. E mai important ca cei de acolo care suferă în urma recesiunii să fie conștienți că uh, răspundem mai ales la amenințările la adresa Europei. Din punct de vedere al amendamentelor, un lucru la care trebuie să vedem este uh, importanța păstrării locurilor de muncă. Când am fost în urmă câteva săptămâni la Stockholm cu Ian, uh, s-a ajuns la ideea că se scad 20% în timpul de lucru și din salarii în domeniul oțelului. E vorba de uh, smart working. Cred că este important să punem pe picioare uh, tot felul de scheme de reținere, de păstrare a locului, locurilor de muncă, mai ales prin fondurile structurale principale. Da acest fel să nu fie împinși către șomaj uh, și să se ducă la erodarea uh, celor care sunt bine pregătiți. Cred că putem să cuprindem acest lucru în amendamente, sub forma unor remarci, uh, linii bugetare, structurale, dar cred că raportorul va putea să transmită acest mesaj. Mulțumesc foarte mult. Nu sunt alte cereri de luare de cuvânt. Aș dori să subliniez și eu ce s-a spus în acest comitet. Dorim să subliniem faptul că am căzut de acord asupra ceea ce s-a scris în scrisoarea pe care am trimis-o. Ar fi uh, de văzut dacă uh, Uniunea Europeană nu a putut răspunde. E clar că uh, criza atacă acum și facem tot ce putem face cu răspunsurile, cu resursele care ne stau la îndemână. Să încercăm să ținem sub control criza. Nu dorim ca oamenii să fie și uh, ajungă marginalizați, șomeri și în același timp să fim într-un front comun. De aceea trebuie să ne gândim la um, educație, la învățământ, la pregătire, să ne gândim la cei din trecut care aveau timp să pregătească. Acum nu prea mai e. Cred că pregătirea pe termen mediu, pe termen lung uh, și sponsorizarea uh, învățământului este importantă. Este un uh, semnal pe care doresc să vi-l transmit, domnule Sireal, aveți înapoi cuvântul. Mulțumesc, nu vreau să închei uh, această discuție, vom continua și în viitor, dar aș dori să mă gândesc la unele dintre lucrurile pe care tocmai le-am ascultat. În primul rând, din punct de vedere al COBU, vedeți acolo pe pagina de internet documentul meu de lucru numărul 2, unde subtitlul Siguranța pentru cetățeni europeni, primul punct este răspunsul la criza economică globală și financiară. Deci, siguranța este o umbrelă care cuprinde mai multe lucruri, dintre care crearea de locuri de muncă, protecția uh, și susținerea uh, IMM-urilor. Și aceasta se cuprindea, de fapt, și în politica de coeziune de la Lisabona. Nu e vorba doar de fondul de globalizare, ci uh, fondul regional de dezvoltare este important. Utilizarea banilor, concentrându-ne pe uh, PIB, pe crearea locurilor de muncă, doar în acest fel se poate îmbunătățește uh, Uh, situația. Nu e vorba că avem nevoie de mai mulți bani, ci uh, să-i concentrăm mai bine, să-i direcționăm mai bine, să vedem cum se cheltuie banii cetățeanului european. Trebuie să fie uh, focalizați, să fie cheltuiți cum trebuie, să fie bine gestionați. Unii vorbeau de uh, proiectele pilot. Mă bucur foarte mult că s-a menționat, dar am și eu un, uh, o chestiune. Una dintre obligațiile Parlamentului este să trimită o listă cu proiectele pilot în plan. Și aceasta este o întrebare pentru comisie până în uh, comitet pentru până în vară. Dacă s-ar putea comisia dacă are un asemenea, o asemenea listă de proiecte pilot, puteți să mi le trimiteți, vă rog frumos, pentru că eu, la rândul meu, pot să le trimit mai departe uh, comisiei. Pentru că uh, este o cale simplă în care se poate administra acest tip de proiecte pilot. Și după aceea putem hotărâ, putem vota asupra bugetului. E important să facem acest lucru acum, Dați-mi voie să spun acum, cum spunea și Cioba înainte, e vremea să o luăm înainte, să pornim cu în loc de 5 milioane să avem un miliard în uh, fondul de globalizare. Dar, cum s-a spus și până acum, doar 4% în acest prim an s-a utilizat, în al doilea mai puțin de 10%. În 2009 nu e ușor să spunem acest lucru. Mi se pare că a crescut, dar, oho, mult peste cele 500 de milioane. Cred că sunt gata să încep o luptă pentru mai mulți bani, dar întâi trebuie să fim siguri că nu-i pierdem. Ce e mai important, și acest lucru este și în ghidul meu, în liniile directoare, ar trebui să încercăm să schimbăm regulile fondului de globalizare ca să fim mai eficienți și mai, să lucrăm mai cu eficacitate să fie mai fezabil și când utilizăm toți banii, abia după aceea să începem să uh, câștigăm mai mult, pentru că altminteri să nu uităm că și statele membre au dificultăți, în, iar Consiliul niciodată nu a fost mână prea largă să dea drumul la bani. Cu atât mai puțin acum. Nu suntem deloc împotriva acestei idei că ar trebui mai mulți bani, dar în final aș dori să vă explic cât de bine am cooperat cu dumneavoastră. Aș dori să reamintesc uh, din documentul de lucru pe care l-ați votat. Vă mulțumesc pentru voturi din plenară. De exemplu, scrie acolo crizele recente și impactul asupra uh, competitivității și coeziunii, implementare mai bună a fondurilor structurale. Deci toate aceste elemente uh, au nevoie de o atenție specială, iar uh, cu pregătere în uh, cu privire la coeziunea specială pentru a promova crearea de locuri de muncă, a susținere IMM-uri pe termen scurt și uh, lung și am spus ce înseamnă fondul de globalizare. Dragi colegi, vă rog frumos, găsiți ceva timp și citiți și documentele de lucru numărul 2, astfel încât să vedeți care este lista potențială a chestiunilor importante pentru noi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitație. Sper să ajungem să și profităm în viitor de această cooperare. În final, aveți un termen de depunere a amendamentelor pentru bugetul 2010 pe 9 septembrie la ora 12 muncă foarte multă ne așteaptă. E și momentul comisiilor. Fiecare trebuie să-și facă treaba cu o săptămână înainte. Să nu uităm că venim din vacanță, apar noi colegi care își caută încă birourile, deci nu e uh, momentul cel mai bun neapărat să o luăm cu viteză înainte, dar cred că este foarte important să se adopte amendamentele potrivite în cadrul comisiilor și cred că aceasta este o încurajare în acest sens din partea mea. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Vom continua coordonarea. Aș dori să subliniez un lucru. Este adevărat că fondul de globalizare a fost prea puțin utilizat. Și asta din câteva motive. a fost creat și utilizat potrivit unor criterii diferite de cele de acum. Și, de fapt, următorul punct este legat de utilizarea fondului de globalizare și de dezbaterea care a, a fost implicată. Mai ales că circumstanțele cu care ne confruntăm sunt cu totul diferite. Nu cred că putem spune că există vreun argument uh, valabil când cineva susține împotriva uh, fondului de globalizare. Trebuie să ne gândim la realitatea cu care ne confruntăm astăzi. Mulțumesc mult pentru discuție, abia așteptăm să mai cooperăm cu dumneavoastră. Acum încheiem discuțiile legate de buget. Deci, cum spuneam, Trecem la punctul următor și anume amendamentul regulamentului 927 pe 2006 privind crearea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Raportor, eh, doamna Stauner, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În urma unei discuții cu raportorul din umbră săptămâna trecută la Strasburg, am formulat o propunere, o veți vedea pe lista de vot. O propunere următoare. Majoritatea amendamentelor mele le-am retras, să știți. Peste 20 de amendamente am retras și ne concentrăm uh, eforturile acum pe trei sau patru elemente care ne-au rămas esențiale, astfel încât uh, totul să fie reglat cât se poate mai repede. Deci, aveam câteva multe puncte de uh, consens de cursul discuțiilor. Știm că fondul trebuie să fie cât mai eficient din punct de vedere al utilizării. Dorim prin aceasta să aducem modificări pe aici, pe acolo. Nu era vorba de uh, a lăsa la o parte. Nu, acum trebuie să acționăm. Cred că trebuie să acționăm fără dacă, când și poate. Astfel încât să ne marcăm acordul, dar există câteva elemente care ne deranjează, de unde și propunerile pe care le facem și propun să ne concentrăm asupra acestor propuneri. Sper că vreți fi de acord cu ele. În primul rând, propunem ca ...20% din oficiu astfel încât să fie identic cu ce am făcut la Fondul Social European. Vă reamintesc uh, raportul colegului Jens și acolo ne-am uh, arătat uh, acordul. Acest 20% trebuie să fie acordat și pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare și cred că veți înțelege argumentele care mă fac să ajung la această propunere. Sigur, sper că veți putea să fiți de partea noastră, de unde și amendamentul 47, care corespunde și uh, la FSE. Apoi, între Fondul Social European și Fondul de uh, Adaptare pentru uh, Ajustare la Globalizare sunt uh, puncte comune. Nu știu dacă e modul cel mai bun de a gestiona identic, dar uh, oricum, cele două fonduri sunt foarte apropiate în ceea ce privește uh, cofinanțarea. Cred că e bine să ne axăm pe abordarea Fondului Social European, FSE. Deci sunt gata să îmi arăt uh, uh, acordul cu 75% cofinanțare unii colegi spuneau că acest lucru este absolut indispensabil. În plus, acest lucru uh, simplifică lucru, lucrurile. Nu trebuie să ne facem prea mari griji cu privire la diversele moduri și tipuri de susținere și de ajutor. În domeniul social ar trebui să avem abordări mult mai uniforme. Cu privire la amendul 43 al colegului Schritter, evaluarea consecințelor. Îl găsesc foarte bun. Comisia ar trebui să evalueze consecințele și repercusiunile. La fel și cu 51 a liberalilor, colegul Cocilo, Cocilo. Cred că liberalii în general uh, consideră că e nevoie de fonduri suplimentare pentru muncitori, deci cei care trec dincolo de uh, cheltuielile din bugetele naționale. Cred că este foarte bine să facem acest lucru astfel încât să se permită cât mai multor muncitori să aibă la dispoziție fonduri. Sunt de asemenea de acord cu amendamentele 3, 45 și 35 al colegului Schroeter uh, astfel încât uh, fondurile necesare adaptărilor tehnice, resursele trebuie să fie pentru cei care sunt citați în titlu, muncitori și muncitoare, adică uh, nu uh, activitățile. Mulțumesc, atât deocamdată am vorbit despre esențial, m-am concentrat pe 3-4 teme care mi se păreau esențiale, dar sper că cu toții, dragi membrii Comisiei, să fiți de acord cu această propunere. Mulțumesc frumos! E o listă de uh, persoane care doresc uh, să ia cuvântul. Domnul Escobar, o mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, în primul rând aș vrea să spun că doresc să-i mulțumesc raportului pentru muncă colegului Steiner după discuție și după retragerea uh, amendamentelor s-a dovedit foarte flexibilă și cu o mare inteligență politică. Deci de la bun început a știut să intre în acest joc. Trebuie să dau acum câteva explicații pe probleme de fond. Cu ce avem de a face? situația este cu totul excepțională, iar Comisia propune modificarea unui instrument tot în mod extraordinar. Este un principiu de drept pe care îl înțelegem toți. Nu putem să uh, tratăm uh, în mod egal circumstanțe inegale. Situația noastră este extraordinară, iar reforma acestui instrument are consecințe economice și politice. Prin urmare, sunt absolut de acord cu textul Comisiei, cu totul și pe de întregul. Răspunsul politic pe care trebuie să-l aducem este următorul. Lămurirea chestiunii odată pentru totdeauna și să avem un instrument modificat după prima lectură. Și de ce acest lucru? Un lucru evident este că avem nevoie să adoptăm uh, cererea, o cerere a cetățenilor. Șomajul este doar imaginea cea mai gravă a crizei, dar cred că parlamentarii europeni și uh, toată lumea știe că noi trebuie să aducem un răspuns politic. Sigur, pot să apară și modificări discutabile, altele mai mici, dar Uh, nu e momentul potrivit să intrăm în detalii. Trebuie să dăm un răspuns ferm și rapid. Iată ideea pe care o apăr. Trebuie să adoptăm textul comisiei așa cum este. Cu alte cuvinte, mai degrabă decât să-l lărgim, să-l extindem. Cred că nu trebuie extins posibilitatea de utilizare a fondurilor. Sigur că avem uh, propunerea comisiei, pot să uh, ajungă uh, la consens toate grupurile, dar să nu atingem totuși fondul chestiunii. Să facem un efort ca să ajungem la un acord politic, la un consens, ceea ce cer de altfel și cetățenii. ar fi foarte greu să spunem cetățenilor bunăoară că nu am reușit să flexibilizăm și să perfecționăm fondul și să începem să utilizăm credite care devin marge ale Fondului Social European și care n-au mai fost utilizate de 2 ani, deci care deja sunt caduce, într-un fel. Asta înseamnă că punem bețe în roată uh, utilizării fondurilor, un lucru absolut inacceptabil. Deci important este să se uh, reglementeze cât mai repede problema, ajungând la acord. Mulțumesc, domnul Hughes, după care doamna Luxtevițe. Mulțumesc, îmi cer scuze în numele raportului din umbră, care nu poate fi prezent astăzi. Poziția noastră a fost foarte clară de la bun început. Noi uh, nu am înaintat niciun fel de amendamente și Jean-Louis nu a înaintat niciun fel de amendament, pentru că trebuie să rezolvăm problema cât mai curând cu putință și nu vrem să ne punem în calea unui acord. Considerăm că orice amendament care este adoptat aici ar putea pune pericole la nivelul Consiliului și vrem să evităm acest lucru. Bineînțeles, Uh, am înțeles că va exista o reuniune în această săptămână unde sperăm să ajungem la un consens și să nu punem bețe în roate Consiliului. Mulțumesc, doamna Jung. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să solicit personalului tehnic să, a, să verifice traducerea, interpretarea din uh, cabina de lituaniană, pentru că apar uh, probleme tehnice, din câte se pare. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru această privire flexibilă. La început mi s-a părut destul de greu de ajuns la un compromis, dar acum îmi dau seama că din ce în ce mai mulți colegi uh, susțin acest compromis și au ajuns la un consens chiar. Consensul fiind să susținem propunerea Comisiei și cred că Trebuie să ne concentrăm asupra problemelor principale care au fost menționate deja de câțiva colegi și anume importanța fondului în situația actuală, importanța care este majoră și dacă nu reacționăm, va fi dificil să explicăm acest lucru, această lipsă de reacție cetățenilor și alegătorilor care așteaptă sprijinul uh, nu doar din partea guvernelor, ci și din partea Parlamentului și a Comisiei. Și aș dori să mulțumesc Comisiei pentru activitatea sa destul de rapidă. Doresc să mulțumesc și domnului Stubi Jorgensen, pe care l-am cunoscut și care mi-a spus că în cadrul Consiliului negocierile se bucură de oarecare succes. Și cei mai mulți membri înțeleg importanța acestui fond. Deci aș spune că această activitate rapidă și aceste progrese rapide înregistrate ca reacție față de situația actuală este cel mai important lucru. Și cred că dezacordurile sunt mai puțin importante și nu ar trebui să ne pierdem vremea cu ele. Îmi cer scuze, doamnă Stauner, nu am putut să iau parte la reuniunea raportorilor din umbră la Strasburg, dar din comunicările electronice am înțeles că grupul meu politic va susține textul propus de comisie și nu cred că vor exista neînțelegeri sau uh, probleme între liberali și democrați. Deci aș dori să le sugerez și celorlalte grupuri politice să aibă o perspectivă mai flexibilă asupra acestui fond de globalizare. Și aș dori să reacționez față de ideile exprimate de raportorul de buget, care a spus că fondul de globalizare nu este utilizat pe deplin sau în mod eficient. Și ar spune că nu este important, practic, cât, câte fonduri s-au utilizat, ci mai degrabă cum au fost ele utilizate și atunci când analizăm uh, cererile, solicitările din partea statelor membre, vedem exemple care demonstrează că fondul dă dovadă de solidaritate cu oamenii care au fost excluși de pe piața muncii. Deci, importantă este utilizarea eficientă a fondurilor încetinarea cu care se folosesc aceste fonduri nu este importantă, pentru că fondul este abia la început și procedurile sunt destul de complicate și cred că, pe măsură ce trece timpul, ne vom adapta. Aș dori să mulțumesc Comisiei și pentru faptul că a dat dovadă de flexibilitate, așa cum a spus și domnul Jorgensen, spunem că procedurile se vor derula în paralel în, între departamente pentru a scurta perioada de aplicare, de punere în aplicare. Deci aș solicita membrilor uh, comisiei noastre să nu piardă timpul. Din câte am înțeles eu, uneori amânăm uh, deciziile, le transferăm către alte grupuri de lucru, dar în cazul de față trebuie să reacționăm foarte rapid pentru că trebuie să ajutăm oamenii cât mai rapid cu putință. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Bușu Matius și apoi domnul Zafereia. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a fi de acord cu ceea ce a spus colegul meu, domnul Escobar. Nu vrem să întârziem. Vrem să ajungem la un acord la prima lectură și vrem să avem un consens, dar din punctul meu de vedere asta nu înseamnă că nu trebuie să susținem anumite amendamente care în vremuri normale ar fi discutate și faptul că raportorul nostru a retras majoritatea amendamentelor și s-a rezumat doar la câteva cu obiectivul acesta de a ajunge la un acord în prima lectură trebuie să văzut tocmai din această perspectivă pentru că aș spera că o parte din amendamentele noastre pot fi folosite. Nu încercăm să punem bețe în roată, nu încercăm să întârziem procesul, dar încercăm să ne asigurăm că acest acord la prima lectură nu ocolește Parlamentul, pentru că nu vrem să se spună că nu vom fi consultați pentru că nu avem un punct de vedere. Avem câteva amendamente pe care trebuie să le discutăm. Dacă nu se ajunge la un acord referitor la aceste amendamente, acestea pot fi eliminate sau uh, modificate, dar nu putem ajunge la un acord în primă lectură uh, fără ca Parlamentul să-și exprime o poziție, pentru că este ceva neobișnuit. Deci lăsați-ne să ne exprimăm un punct de vedere, vă rog. Mulțumesc! doamna Șorera și apoi doamna Schroeder. Dragi colegi, dragi prieteni, doresc doar să felicit poziția raportorului, doamna Gabriel Stauner, referitoare la, ce, la procentajul de 75%, cu care majoritatea dintre noi am fost de acord, la fel ca și comisia de altfel. Mulțumesc foarte mult! doamna Schroeder și apoi domnul Helmer. Mulțumesc. Aș dori să subliniez în acest moment că doamna Steiner a reflectat discuția noastră de săptămâna trecută și că raportorii în umbră doreau o îmbunătățire a fondurilor. Vrem ca aceste uh, fonduri să fie folosite în mod eficient ceea ce înseamnă că trebuie să ne concentrăm asupra punctelor esențiale. Dar uh, propunerea dumneavoastră poate fi susținută și de grupul nostru. În ceea ce privește procentajul de 75%, știți că trebuie să uh, discutăm și în plenară, pentru că acest procentaj trebuie să fie făcut compatibil cu Fondul Social European pentru a funcționa mai bine. Deci voi insista asupra acestui amendament la considerentă. Ne-am pus de acord că este important să facem acest lucru și vom susține toate celelalte puncte pe care le-ați subliniat dumneavoastră și vă suntem recunoscători pentru aceste uh, puncte de vedere și suntem de acord cu poziția exprimată de dumneavoastră pentru că vă concentrați asupra elementelor esențiale. Domnul Roger Hammer. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunosc că am ascultat această dezbatere cu o senzație foarte ciudată de ireal, pentru că colegii mei au spus că cetățenii din Europa așteaptă sprijinul nostru, că cetățenii nu vor înțelege dacă nu reacționăm față de nevoilor lor. Eu reprezint 4 milioane de oameni, dar niciunul dintre ei nu mi-a spus că așteaptă sprijinul nostru. Niciunul n-a spus că nu o să înțeleagă dacă nu avem o reacție. Și fondul despre care vorbim aici, fondul de ajutare la globalizare, este, reprezintă o sumă uriașă de bani, dar prin comparație cu scara crizei economice cu care ne confruntăm, este practic mărunțiș. Și prin comparație cu măsurile luate de statele membre și banii care sunt acordați pe activități sociale, pe uh, șomaj, pe uh, training și așa mai departe, ca să nu mai vorbesc și de uh, stimulantele fiscale de care discută anumite state membre, uh, sumele despre care discutăm noi, repet, sunt mărunțiși și mă uluiește acest, acest sentiment de autoimportanță, pentru că ne prefacem că 450 de milioane de uh, cetățeni europeni așteaptă cu sufletul la gură să vadă ce putem să facem, să, să fim un fel de cavaler pe calul alb care apare și îi ajută. Dar să încercăm să avem o perspectivă mai corectă asupra faptelor. În Suedia aveam o expresie referitoare la ipocrizie și cred că într-o oarecare măsură, domnule Helmer, există un argument care spune că acest fond de globalizare nu va rezolva pentru toată lumea problema locurilor de muncă, dar în același timp un efort cât de mic contează pentru oameni, pentru că ei sunt cei cărora li se adresează practic acest fond de globalizare. Și fondul acesta împreună cu resursele naționale vor fi uh, de folos. Poate nu uh, rezolvă toate problemele, dar de ce să nu profităm de acest fond? De ce să nu-l folosim? Pentru că asta încercăm să facem acum, să modificăm regulile astfel încât oamenii care au rămas fără loc de muncă să poată fi ajutați într-o oarecare măsură pentru reconversie profesională. Deci modificăm regulile, ne asigurăm că avem voie să folosim aceste fonduri pentru reconversie profesională pentru cei care și-au pierdut locurile de muncă din cauza recesiunii. Deci, indiferent ce părere aveți, trebuie să ne asigurăm că programul va fi adoptat rapid, astfel încât să ne asigurăm că el va fi de folos celor care și-au pierdut locurile de muncă. Mulțumesc. Poate Comisia ar dori să ia cuvântul acum. Nu, se pare că nu. Doamna Stauner, vă dăm din nou cuvântul, pentru că votul va avea loc mâine. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru contribuțiile lor și eu mă bucur că această problemă, care la început părea spinoasă, poate ajunge practic la un rezultat fericit și sigur. Vrem, aceasta este o procedură rapidă și tocmai de aceea am retras anumite amendamente și sper din tot sufletul că puteți susține aceste trei sau patru puncte menționate aici, pentru că este foarte clar că scopul nostru este acela de a transforma fondul de a pune fondul la dispoziția cetățenilor cât mai curând. Deci nu dorim să generăm probleme pentru comisie. Asta a fost intenția mea de la bun început. Și cred că ne îndreptăm în direcția cea bună și, desigur, vom continua legăturile și discuțiile cu Consiliul și Comisia pe această temă nu putem pune la îndoială poziția finală a Consiliului, dar cred că în momentul de față avem o poziție bună pentru că încercăm să protejăm interesele lucrătorilor, ceea ce este o sarcină extrem de importantă, mai ales pentru noi în acest comitet. Mulțumesc! Ajungem astfel la finalul acestei discuții și uh, proiectul de raport va fi votat mâine. Următorul punct pe ordinea de zi este îmbunătățirea în siguranța și sănătatea uh, la locul de muncă a femeilor însărcinate sau al lăuzelor. Și doamna Madeira este cea care ne va prezenta raportul. Jamila, ai cuvântul. Obrigada, Sr. Presidente. Acabei de ter uma informação. Pensava que era cooperação reforçada. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mie mi s-a părut că am dat dovadă de multă cooperare în acest uh, caz. Am avut și probleme, dar am început să mă obișnuiesc cu surprizele. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc tuturor colegilor care au avut contribuții la, atât la dezbatere cât și la raport. A fost foarte interesant să analizez amendamentele și dezbaterea a fost de asemenea extrem de interesantă. Se pare că mergeam în direcția cea bună și că poziția fundamentală a Comisiei era una împărtășită de majoritatea membrilor săi, pentru că aceasta este o problemă spinoasă pentru Uniunea Europeană. Și, în orice caz, după cum au evoluat lucrurile, am încercat să ajungem la un compromis, la o poziție de compromis, deși acest lucru nu este întotdeauna ușor. Pentru că textul primit din partea Comisiei este cât se poate de direct și propunerile noastre ar putea să fie un pic mai largi și mai complexe, dar în termeni, uh, în general, este o poziție pozitivă. Există un anumit amendament care nu se aplică în mod direct și cu care poate mulți nu ar fi de acord. Doamna Steiner a spus că de fapt se pare că este amendamentul domnului Thomas Mann și s-a spus că acest uh, amendament va fi greu de introdus și de inclus în spiritul general al acestui raport pentru că nu respectă nici măcar poziția uh, inițială a Comisiei. Sunt convins că vom avea o dezbatere la momentul potrivit, dar la amendamentul 40 în scopul de a ajunge la un consens și pentru a respecta și poziția Comisiei, aș dori să o rog pe doamna Stauner să clarifice puțin poziția sa, pentru că aceste obiective merită, sunt importante, sunt valoroase, dar ne întrebăm dacă ne vor ajuta în acest domeniu și poate ar fi bine dacă ați reușit să ne oferiți câteva clarificări la amendamentul 40, pentru că acest lucru ne-ar ajuta foarte mult pentru a rezolva problema la, pentru votul de mâine. Mă uit acum la varianta în limba portugheză. Am verificat și versiunile în limba franceză și limba engleză, dar în versiunea mea, amendamentul 43 în amendamentul 43 s-a strecurat o greșeală. Pentru că aceasta se referă la mame cu dezabilități. Nu știu dacă greșeala vizează doar versiunea în limba portugheză, dar trebuie să fim atenți oricum. Pentru, nu cred că va conta foarte mult în celelalte limbi, am sentimentul că, totuși, în franceză și în engleză sunt uh, corecte, dar aș dori, totuși, ca textul în limba portugheză să fie corectat. Deci o rog pe doamna Stauner să ne clarifice un pic amendamentul 40, pe care nu-l înțeleg foarte bine, trebuie să recunosc. Mulțumesc foarte mult, doamna Madeira. Da, este un aviz și vă dăm din nou cuvântul doamnă Stauner. Mulțumesc, domnule președinte. domnul Madeira, dragi colegi, dacă am înțeles eu bine, ne-am pus de acord că amendamentul 12 și propriul meu amendament, amendamentul 53, ar putea fi introdus într-un compromis și apoi am făcut o propunere suplimentară pentru încă un amendament de compromis prin acordarea de concediu maternal, concediu de maternitate, cu o săptămână înainte de naștere, amendamentul 37, lucru care a fost menționat și de raportor și cred că ne putem pune de acord în această privință, pentru că credem amândoi că dacă lucrurile vor decurge așa cum sugerează Comisia, concediul de maternitate poate să înceapă cu o săptămână înainte de naștere și acest lucru ar putea însemna că în anumite profesii, în anumite meserii, femeile însărcinate ar putea fi forțate de către șefilor să își înceapă concediul de maternitate la scurt timp după naștere. Dar din motive de sănătate ar fi bine ca acest concediu de maternitate să înceapă înainte de naștere. Cred că suntem de acord cu acest lucru și sper că am înțeles uh, că nu este nicio problemă în acest amendament 37, pentru că, așa cum spuneam, vorbim de un text de compromis, dar încă nu am văzut un raport și nu am uh, un răspuns din partea uh, celui care a redactat raportul. În ceea ce privește amendamentul 48, cred că prote protejarea față de concediere nu ar trebui să se aplice doar la concediul de maternitate, pentru că orice mamă care lucrează știe foarte bine și eu am profitat de un concediu de maternitate în Germania și știu că atunci când te întorci la lucru în primele câteva săptămâni poți avea probleme în găsirea um, unei creșe sau a cuiva care să aibă grijă de copil pe perioada cât uh, ești la lucru. Nu vreau să insinuez că există intenții malefice din partea angajatorilor, dar este posibil ca în această perioadă când uh, uh, încerci să găsești pe cineva care să aibă grijă de copil, uh, angajatorul ar avea practic ocazia să concedieze mama și cred că cel puțin un termen de câteva luni după naștere ar fi un, o perioadă de timp rezonabilă. Deci aceasta este principala mea îngrijorare. Aproape că îmi pare rău pentru asta, dragi colegi, dar trebuie să vă spun foarte clar că oricum Eu m-am alăturat amendamentului uh, propus de domnul uh, Mann, dar, de fapt, uh, nu am făcut-o intenționat, ci este doar o greșeală din partea secretariatului, vorbind despre amendamentul 55. Și trebuie să spun că, de fapt, nu doar în acest caz, ci în toate celelalte cazuri, nu am același punct de vedere cu domnul Man. Este doar o greșeală din partea secretariatului. Deci susțin această poziție, dar nu susțin amendamentele propuse de domnul Mann. Cred că raportorul a spus că acestea, aceste amendamente practic reprezintă o poziție complet contrară față de poziția mea obișnuită. Mulțumesc, domnul Matthews. Just a point, if I may, on... Mulțumesc. Referitor la propunerea de compromis B, prin care se menționează că statele membre vor se vor asigura că utilizarea concediului de maternitate nu va afecta drepturile de pensie ale lucrătorilor. Aș vrea să știu ce caută acest compromis în cadrul acestui raport, care își propune să îmbunătățească siguranța și sănătatea la locul de muncă al lucrătorilor, uh, al lucrătoarelor însărcinate, care și al lucrătoarelor care tocmai au dat naștere unui copil nu cred că are legătură cu siguranța și sănătatea lor. Poate garantează liniștea sufletească a angajaților, dar nu este scopul acestui raport. Și aș prefera să nu apar aici pentru că nu e locul lui. Cu toate acestea, dacă raportorul consideră că pentru un motiv oarecare ar trebui să se regăsească aici, atunci aș sugera să se modifice formularea printr-un amendament oral pentru că, dacă nu mă înșel, Parlamentul nu poate să dicteze ce trebuie să facă un stat membru sau ce trebuie să nu facă referitor la drepturile de pensie. Nu putem spune member states shall ensure, statele membre vor asigura uh, una și alta, pentru că este vorba de competență națională. Uh, raportorul dorește să, dacă raportorul dorește să păstreze acest conținut, aș propune un amendament oral prin care să se spună consideră că statele membre ar trebui să asigure faptul că utilizarea concediului de maternitate nu aduce prejudicii și așa mai departe. Astfel, și din punct de vedere tehnic, ă, textul ar fi adecvat. Mulțumesc. Doamna raportor este rugată să răspundă la aceste observații. Mulțumesc, domnule președinte referitor la observațiile domnei Stauner și în special la amendamentul 48. Ați clarificat acest punct pentru mine și este acceptabil, uh, pot să-l sprijin. Pe de altă parte, referitor la amendamentul 40, cred că va trebui să mai discutăm uh, până în momentul votului. Întrebarea este dacă definim un prag minim sau un nivel maxim. Dar cred că, în termeni generali, suntem pe aceeași lungime de undă. Așa încât cred că vom putea rezolva această problemă. Nu este o chestiune de detaliu, dar cred că vom ajunge la un compromis în ceea ce privește drepturile de pensie. Într-adevăr, Um, drepturile legate de pensie nu sunt un element central al raportului, dar au oarecare influență asupra stabilității, protecției sociale și așa mai departe. Nu ne dorim să amestecăm sisteme diferite ale Uniunii Europene, sper să fie foarte clar, dar și nici nu vrem să subminăm sistemele existente în statele membre, dar Uniunea Europeană oferă garanții privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, pentru că știm ce se poate întâmpla și nu este o chestiune marginală. Din potrivă, cetățenii trebuie să privească cu încredere spre viitor Indicatorii arată faptul că clasele mai sărace ale societății sunt reprezentate de doamne în vârstă și nu cred că ne dorim asta în niciunul dintre statele membre. Nu doream să transmitem mesajul că statele membre trebuie să ia astfel de măsuri. Trebuie să permitem o marjă de adaptare la sistemele naționale, desigur. Deci este mai curând o recomandare. O recomandare pentru un prag minim. S-ar putea să fie o problemă pur lingvistică și poate există o redactare mai bună. Doamna Schroeder, ați solicitat să interveniți. Am încheiat discuția, o să vă dau cuvântul, dar ați avut posibilitatea să interveniți înainte. Înainte de a-i da cuvântul uh, raportoarei. Pentru a încheia această dezbatere. Nu vreau să prelungă prea mult dezbaterea, domnule președinte. Un element nu mi se părea foarte clar la amendamentul 21. De ce va fi respins? Aș dori să mi explicați acest lucru. Foarte bine. Atunci um, vă dau cuvântul. E vorba de uh, amendamentul 21. Da, e vorba de amendamentul 21. Domnul Bushel Matthews nu crede că ar trebui să se găsească aici. Dar cred că este perfect acceptabil. Putem înțelege foarte bine. Dar este greu de, intro, de inclus aici acest amendament. Nu m-am gândit dacă l-am putea include, dar avem amendamentul 58. Sunt în favoarea acestui amendament. Deci, în practică, și amendamentul 58 face același lucru ca și 21. E vorba de uh, asociații, organizații și uh, organisme care monitorizează legislația națională și ar trebui să îndeplinească aceleași atribuții ca și la amendamentul 21. Cred că amendamentul 58 este mai clar în această privință și ne-ar permite să garantăm grupurile, să garantăm drepturile factorilor interesați, anume al femeilor. Mulțumim, ajungem astfel la sfârșitul discuției privind acest punct. Se votează mâine. Trecem acum mai departe la incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii. Raportorul este Jean Lambert. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi uh, membrilor care au depus amendamente la acest raport și nu numai pentru conținutul acestor uh, amendamente numeroase, ci și pentru cooperarea pe care am avut-o în momentul redactării listei de vot. Încerc să găsesc uh, soluții de compromis. Am reușit să ajungem la o serie de compromisuri, de exemplu compromisul A, care vorbește despre sistemele socialiste în legătură cu activitatea de pe piața muncii și tensiunile care apar uneori aici, compromisul B apoi privind serviciile de uh, interes general, apoi compromisul D privind accesul la educație, compromisul E privind uh, faia de parcurs pentru incluziunea activă, care include și o referință la implicarea autorităților locale. Am avut mai câteva probleme cu celelalte de exemplu, la compromisul C, care se referă la legislația împotriva discriminării. Am reușit să ajungem la un compromis și la compromisul C, în ceea ce privește implementarea legislației existente privind uh, piața muncii. Au existat uh, diferențe de opinii în ceea ce privește extinderea extinderea ariei de acoperire a acestei legislații, care va fi votată joi. Atitudinea pe care am adoptat-o față de anumite compromisuri a fost ca a transforma anumite părți ale amendamentelor în amendamente orale. Am încercat Um, să nu avem prea multe amendamente orale, pentru că pur și simplu un stat membru își exprimă punctul uh, de vedere asupra unei chestiuni um, asupra care am vrea să ne exprimăm cu toții. Deci, ce se va întâmpla cu extinderea legislației? Amendamentul 79 din partea doamnei Lind, care este în favoarea acestei extinderi și vă propun să acceptăm acest amendament și nu partea a treia, amendamentul 88 din partea doamnei Sampații, care ar fi devenit un amendament oral. Cam acestea ar fi modificările. Știu că deocamdată pare că la sfârșit am găsit o formulare puțin stângace, pentru că există suprapuneri, dar e preferabil să nu avem amendamente orale pentru că mulți colegi nu sunt de acord cu acestea. Și cred că am reușit să găsim um, un oarecare compromis și la compromisul F privind grupurile vulnerabile și am limitat definiția care ar fi apărut în considerente și am preferat să nu avem un amendament uh, de plin, amendamentul 66. În ceea ce privește alte domenii, nu a fost greu să găsim uh, un compromis la alineatul 6 în ceea ce privește directiva. Nu avem un compromis aici, uh, nu cred că e o surpriză pentru nimeni. Deci ce avem pe lista de vot este pur și simplu sunt pur și simplu da și nu și diferite opțiuni dacă ne dorim să facem modificări în vederea anului uh, european de luptă împotriva sărăciei. Cred că ar fi bine să aflăm și punctul de vedere al colegilor. Raportul meu vorbea despre venitul minim. Anumite amendamente, nu toate, vorbesc despre un sprijin adecvat uh, pentru rotunjirea veniturilor și acesta este terminologia care se găsește în, termin, în documentele comisiei, deși știm că și comisia a folosit uh, sintagma venit minim în alte documente care au parvenit uh, comisiei noastre. Nu este foarte ușor să facem modificări directe în text, pentru că o parte din amendamentele care păreau să ofere alternative clare uh, conțineau alte idei. Prin urmare, nu modificam o formulare cu alta, ci în anumite cazuri trebuia să modificăm ca la, para, ca la alinatul 6, alinatul 5, am fi modificat chiar natura alineatului. Și din această cauză, amendamentul 34 a fost foarte util în a defini ce se înțelege prin venit adecvat. Și asta cred că ne dorim cu toții. Indiferent de formulare, încercăm să exprimăm același lucru. Deci, acestea ar fi problemele legate de amendamentele. Am, am vorbit despre Uh, diferența dintre sprijin uh, pentru rotunjirea veniturilor și venit minim, însă doamna la amendamentul 34 s-a clarificat această problemă. Cam acestea ar fi problemele. Aș dori să mulțumesc încă o dată pentru cooperarea uh, membrilor comisiei, chiar și atunci unde nu am reușit să găsim un compromis, însă a existat o cooperare foarte bună și vă mulțumesc pentru aceasta. Mulțumim! Înainte de a da cuvântul vorbitorilor care s-au înscris pe listă, aș dori să spun că Sindicatul Independent pentru Solidaritate au transmis nouă membri la comisia noastră. Aș dori să le urăm bun venit și să-i aplaudăm. pe lista de vorbitori, doamna Lind și apoi domnul Bushel Matthews. Doamna Lind. Can I thank Jean very much for the cooperation? Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare și faptul că veți susține toți membrii toți cei care au uh, înaintat amendamente. Sigur că termenul va fi venit minim Știți că voi susține acest lucru așa cum a fost decis de statele membre. Dificultatea pe care am avut-o a fost în momentul în care a fost de ajuns la un uh, compromis, mai ales uh, în legătură cu directiva. Nu, nu știu dacă acest lucru este calea înainte. Uh, nu știu dacă se pot convinge toate statele membre să aibă mm, propriile nivele de nivel minim. Apoi, cu privire la amendamentul 34, cred că este o, o propunere bună care poate fi susținută. Nu spunem că vom uh, avea la nivel uh, european totul, dar că suntem în favoare, deci garantăm uh, scoaterea din sărăcie a oamenilor. Deci este vorba de un nivel de subzistență, de trai care să-i scoată peste nivelul sărăciei. Și acest lucru este cel la care dorim să se ajungă. Susțin acest amendament, dar nu știu cum să se facă la nivel european. Cred că e important să se ajungă cât mai mult la consens același lucru și cu chestiunile antidiscriminatorii. Consider că e important ca cei care sunt excluși din diverse motive ale vieții, fie că au alt um, vârstă sau orientări uh, sexuale, cred că acest lucru am, l-am introdus și în alte rapoarte pe excluziune socială trebuie să ne asigurăm că pe toți îi tratăm la fel, să nu-i excludem pe nimeni de la un standard de decență, cel puțin să aibă acces la orice au alții acces. Mă, mult, mă bucur mult de susținerea dumneavoastră, dar știu că în cadrul comisiei sunt și alte uh, vederi și alte puncte. Mulțumesc! domnul Matthews, după aia domnul Panatopoulos. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt în vederea încurajării statelor membre, dar împotriva directiv, unei directive la nivel UE. Oricum nu trece, n-ar trece de Consiliu și cred că nu trebuie să mergem în acea direcție. Am totuși o idee pentru Gin știind că oricum nu-i plac amendamentele orale. Eu am un amendament oral pe care rog să îl luați în calcul. Compromisul B în legătură cu directiva cadru european se începe cu Note that progress nu am probleme cu această formulare dar prima jumătate arată că trebuie făcut progres în acest domeniu. Este normal, este de bun simț. Da, într-adevăr, trebuie să se facă progres, progres. Dar nu e clar dacă răspunsul este dezvoltarea unui plan de acțiune în cadrul unui cadru european. Aceasta este o posibilitate. Notează că acesta este Eh, răspunsul este tehnic incorrect. Deci propun ca prima parte a frazei să rămână așa cum este, că progres trebuie făcut, progress has been made, dar partea a doua, and considers that este cel mai bun lucru. De asemenea, să luați în calcul posibilitatea pentru a nu apărea neînțelegeri. În prima jumătate a frazei se face refer, reire la garantarea obligațiilor universale, iar a doua de drepturi. Ori obligațiile nu sunt ci drepturi. Obligația este la cel care furnizează, iar uh, cealaltă este la cel care furnizează. Deci, fără să se distrugă mesajul de bază, cred că s-ar putea aduce corecturi. Deci, da, să spun, da, la ce s-a decis? Mulțumesc, Nike, doamna Paniatopoulos, urmată de doamna Van Lanke. Mulțumesc. Domnule președinte, sunt de acord cu raportorul. Este un subiect foarte important, incluziunea activă pe piața muncii a celor excluși de pe această piață. Pentru aceasta trebuie să avem o linie de acțiune comună. Adică, oricum, este anul mondial împotriva excluziunii sociale și a sărăciei, deci trebuie să transmitem un mesaj european. Să spunem că ne vom fixa cu toții obiective comune. Este important să avem un text pozitiv care să nu fie redundant sau care să conțină elemente suplimentare inutile. De aceea putem face referire la uh, directiva mamă. De ce? Uh, să revenim totdeauna la aceeași antenă. De ce să repetăm lupta împotriva violenței domestice sau contra abuzului de stupefiante? Sunt redundanțe care ne îndepărtează de uh, Uh, obiectivul nostru real în vot, ar trebui să fie clar textul, de exemplu, pe veniturile minime uh, și pe rapoartele Parlamentului asupra anului sărăciei și excluziunii sociale. Am spus deja că elementele importante nu sunt veniturile, ci capacitatea de a trăi în demnitate. Veniturile sunt uh, unul dintre elemente. Restul nu putem spune că am ajuns, am atins obiective. În momentul în care vorbim despre aceste venituri, cred că ar trebui să avem uh, un limbaj comun tuturor. Trebuie să utilizăm un singur termen, ținând cont de un uh, obiectiv unic. Deci este statul membru cel care trebuie să vegheze ca cetățenii să aibă venituri demne pe baza statisticilor statelor membre și nu pe directive. Domnul Bushel Matthews a spus că dacă nu vorbim clar, ne pierdem din vedere obiectivul și anume de al, a-i plasa pe acești excluși pe piața muncii. Prin urmare, ar trebui să eliminăm tot ce este superflu în text. Deci putem să ne gândim la amendamentele de compromis, poate nu cele care privesc uh, educația, pentru că aceasta ține de statele membre. Cum spuneam, în afară de aceste amendamente, suntem de acord cu tot ce s-a spus în text. Mulțumesc frumos, doamna Van Lanker, după care doamna Zimmer. Mulțumesc. Aș dori să iau cuvântul doar pentru a o întreba pe Jean care i-a fost abordarea, dat fiind că era vorba de venitul minim. Problema s-a rezolvat, cu amendamentul 34 se face referire tocmai la acest lucru și, prin urmare, țin să atrag atenția tuturor că e vorba de o competență a statului membru care trebuie să decidă asupra venitului minim și să nu fie o fixare la nivel european sau comunitar. E important să ajungem în final să punem punct acestei discuții interminabile supra modului cel mai bun de a determina venitul minim. Doamna Panayotopoulos avea dreptate că uh, sărăcia nu este doar o asemenea chestiune, dar interpreții spun că e vorba de Um, venit minim sau salar minim, deci există termeni paraleli. Acest lucru poate fi determinat în cadrul unui salar minim, e o realitate. În Consiliul de Ministri, tocmai din acest motiv nu se ajunge niciodată la un consens asupra unui venit minim european. Poate să existe totuși un rol eh, european. Totuși, eh, Trebuie văzut care sunt veniturile care permit tuturor să se trăiască în uh, demnitate. Sunt de acord cu doamna Payanotopoulos care spune că săracia nu este o chestiune simplă de venit. Acces la prestări de servicii gratuite sunt importante, foarte importante pentru cei care se află în într-o situație de sărăcie. Dar dacă nu dispunem nici măcar de un salariu care să fie de 50 din venitul minim din țara în care trăiește cetățeanul respectiv, venitul mediu, e greu să iasă din sărăcie. În rest, mulțumesc uh, doamnei Jean Lambert pentru excelenta cooperare pe amendamentele de compromis și sper că votul de mâine va reflecta acest lucru. Mulțumesc. Înainte să dau cuvântul, uh, și în uh, suedeză uh, noi sunt două lucruri diferite, venit minim și salar uh, minim. Salar este decis de partenerii sociali, iar venitul este un anumit nivel, la nivel sociologic. Deci este cu totul diferit. Este decis în cadrul comunităților locale. Deci, iată și confuzia dar e clar că e diferență foarte mare între salariu și venit. Aș putea să spun că, tot pentru uh, clarificare, se spunea de uh, venit minim și nu de uh, uh, salariu. Se pare că în interpretarea engleză se vorbea de salariu. Doamna Țimăr, aveți cuvântul. Chestiunea între salar minim și venit minim este o chestiune care ne preocupă de multă vreme, mai ales în raportul prezentat luna trecută, în anii trecuți în cadrul uh, comisiei, mm, mai ales la începutul discuției pe uh, tema raportului lui Jean Lambert. Ni s-a explicat că în permanență se revine asupra acelorași teme și nu facem progrese. Și întrebarea este interesant uh, să avem un raport? Da, cred că e important. Și mă raliez lui Jean Lambert, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru activitatea pe care a făcut-o. Cred că trebuie să ne repetăm și să ne susținem poziția pe chestiunile esențiale. Să re venim nu este inutil. Trebuie să reamintim unele lucruri până când nu devin practici curente ale politicii europene și câtă vreme nu ne oprim să luptăm, se poate spune că aici este fondul politicii, deci trebuie să tot reamintim și să redactăm rapoarte pe acest dosar. De aceea am propus amendamente și aceasta în mod deliberat care fac referire la poziția care constă în a spune că Comisia trebuie când din ea să-și marcheze uh, acordul, ceea ce a și făcut. Iar uh, a opta pentru un uh, venit minim prin uh, salarii minime și prestații sociale minime este o necesitate. Trebuie să explicăm ce înțelegem prin aceasta. Vă reamintesc că amendamentele pe care le-am depus sunt esențiale pentru că vreau să spunem, da, prestații sociale minime, salarii minime trebuie să țină de competența exclusivă a statelor membre. Toate acestea pot fi negociate la nivelul statelor membre și a structurilor statelor membre. Pe de altă parte, uh, nimic nu ne împiedică să veghem ca și unii și alții să înțeleagă că în momentul în care ne dorim un uh, salariu minim și prestații sociale minime, trebuie să ne asigurăm ca cetățenii statelor să nu ajungă în sărăcie. Deci avem nevoie de un criteriu care să fie venitul sau salariul minim de care să ținem și este măcar atât. E minimul pe care putem să-l facem la nivel european, să reamintim iar și iar că avem nevoie de acest nivel minim. Este vorba, în final, de lupta împotriva sănătă, uh, sărăciei. Și chiar noi, în Uniunea Europeană, continuăm să spunem uh, dincolo de ce nivel uh, o persoană este în sărăcie dincolo de 60% din venitul bugetar național sau 60% din salariul mediu național care să constituie iarăși un punct de referință, un jalon. Deci este vorba de date la nivel național. Cu toții cred că putem fi de acord că trebuie să ajungem la o definire clară, dar pe de altă parte să și reiterăm acest lucru pentru că doar prin eforturi multiplicate și repetate putem să ajungem în final. Îi salut pe cei care au depus eforturi astfel încât uh, lupta împotriva sărăciei să facă parte dintr-o formulare acceptabilă și să ajungem la politici comune europene de luptă împotriva sărăciei. Deci sunt de acord cu propunerea amendamentului care a fost făcut, deci amendamentul meu 42-46 57, 80, 113. Este vorba de propuneri de formulare concrete asupra cărora deja ne-am pus de acord în două treimi aici în cadrul acestei comisii și pentru care am obținut o majoritate cu două treimi în plenară. Mulțumesc, doamna Tomacesca. Mulțumesc, domnule. Domnule președinte, aș dori să subliniez aspectele pe care le-a menționat doamna Zimmer. O stim, un stimulent de reglementare a venitului în minim este bun, dar regulamentele, dat fiind că statul reglementează acest lucru, sau alte aspecte legislative. Cât va primi fiecare membru al familiei. Și doar prin aceasta se poate ajunge la un standard de viață demn. Acum, din punct de vedere al unei directive cadru, cum este Cartea Europeană și care e, se referă la venitul pe cap de locuitor sau venitul mediu și cred că acest lucru converge cu ce spune doamna Țimăr și cu amendamentul 46, participarea activă la piața muncii. Este dificil să spui că ai un standard bun de viață dacă nu-ți găsești mod de a asigura o viață decentă familiei din banii pe care îi câștigi. Vă mulțumesc! Mulțumim! Nu am alte cereri de luare de cuvânt, prin urmare mă întorc la doamna Lambert. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care au contribuit la discuții. Am avut câteva puncte foarte interesante. Aș vrea să vorbesc despre compromisul B, dat fiind că este un compromis, nu este doar de uh, decizia mea, ci și altora. Cred că chiar și amendamentul lui Filip uh, oral uh, trebuie să-l analizăm cu atenție din punct de vedere al rolului statului, statelor membre față de Comisie, cred că este clar că statele membre trebuie să Uh, se asigure că sunt plătiți banii și că există limite, chiar și în cadrul uh, recomandării Consiliului, care este legislația cea mai uh, ușoară pe care o puteți găsi, s-a prevăzut uh, stabilirea unor linii directoare. Deci nu este, chiar dacă nu este uh, clar punctat, este arătat faptul că uh, responsabilitatea asta la către statele membre. În paragraful 6 din directiva cadru merită încercat, dar să vedem dacă supraviețuiește sau cade la fund. Sigur, s-a căzut de acord asupra faptului că oamenii trebuie să aibă suficient de uh, Uh, suficiente venituri ca să nu fie considerați uh, în sărăcie. Cu privire la pregătire și uh, învățământ, uh, sigur ține de uh, statele membre, dar și Fondul Social European are un rol. Iar uh, dirijarea uh, unor pregătiri pot, poate fi făcută și asigurată prin fonduri europene. Uh, și noi stabilim priorități uh, cu privire la direcția pe care o iau banii FSE. Prin urmare, cred că putem să vedem, uh, să simțim încotro se îndreaptă majoritatea uh, cu privire la compromisul B, dar nu promit nimic cu asta pentru că nu, nu mai de mine deține. Mulțumesc mult! și votăm mâine pe acest subiect. Bun, se încheie subiectul acesta. Trecem la 8 și 9 împreună, Convenția ONU asupra persoanelor cu dizabilități și Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, protocol opțional. Deci, doamna uh, Eleva, raportor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, țin să mulțumesc tuturor colegilor care au amendamente. De asemenea, mulțumesc raportorilor din umbră. Subliniez faptul că este prima convenție a Națiunilor Unite deschisă comunității europene, care, din punctul meu de vedere, este un pas de pionierat. Și este vorba de munca pentru și cu uh, persoanele cu dizabilități. Nu este doar o muncă simplă, ține și de convingerile mele. Șapte țări au ratificat această convenție și uh, au acces la uh, protocol. Uh, Germania, Austria, Ungaria și mai de curând Italia. Nu avem probleme cu rapoartele pe Convenția ONU pentru că țineau de un protocol opțional. În ambele documente am spus că Parlamentul a aprobat concluziile Convenției și protocolul, dar pentru a sublinia importanța chestiunilor discutate, am pregătit o moțiune pentru rezoluție. Cred că toți colegii au uh, trimis amendamente la textul inițial, nu s-au identificat probleme. Aș vrea doar să vă in, atrag atenția asupra uh, amendamentelor cu privire la uh, retragerea. Deci amendamentele 3, amendamentul 3. Reamintesc celor care l-au Uh, prezentat să se mai gândească puțin. De ce? După sau în lumina clarificărilor pot să spun că a, uh, a cere comisiei să retragă rezerva uh, duce la amendarea directivei 78 asupra cadrului general pentru a o face compatibilă cu Convenția ONU. Iar de a redeschide și a amenda Directiva 78 ar fi inutil, contraproductiv și ar periclita chiar încheierea convenției, dacă nu măcar ar întârziau. Aceasta este prima remarcă, vreau, țineam să vă uh, informez. Mulțumesc colegilor încă o dată, secretariatului Comisiei pentru cooperarea pe acest activitate. Mulțumesc foarte mult și acum aș dori să vă invit să vă spuneți părerea, se pare că nu cere nimeni cuvântul, ba da, îmi cer scuze, spune domnul președinte. Mulțumesc foarte mult! și vă mulțumesc pentru eforturile depuse și pentru strânsa cooperare. Știu că au apărut câteva dificultăți din cauza modificării a ceea ce făceam la momentul respectiv. Îmi cer scuze, cineva făcea cu mâna și mi-a distras atenția. După cum știți, sunt raportor din umbră și am colaborat strâns în această privință. Cred că avem un raport foarte bun. Bineînțeles, există probleme și sunt de acord că dacă începem să deschidem fiecare problemă și uh, să uh, avem această excepție din directiva 78, vom avea o problemă în ceea ce privește uh, adoptarea rapidă și sunt de acord cu dumneavoastră în privința amendamentului 3, nu pentru că aș fi de acord cu el, ci pentru că nu cred că merită să votăm pentru el pentru că acest lucru ar întârzia întregul proces, probabil. Trebuie să ne asigurăm că cei care nu au uh, ratificat convenția o ratifică cât mai curând. Pentru că aceasta este marea problemă cu convențiile ONU, pentru că nu întotdeauna toată lumea le semnează și dacă și nu întotdeauna toată lumea o ratifică și practic de ratificare depinde aplicarea convenției și vă mulțumesc pentru acest raport care mi se pare unul excelent. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, vreau să spun că Există o problemă care îmi scapă în momentul de față. La finalul anilor 40 exista o convenție a Națiunilor Unite în cadrul căreia se, ne gândeam ca includerea ă, persoanelor cu handicap să fie obligatorie în viața economică și industrială și cred că această convenție era prin 48-49 și nu văd de ce sau unde a ajuns acest citat care mi se pare indispensabil. Îmi puteți spune de ce nu cităm acest text care a fost emis în 48-49? Nu știu, este răspunsul domnului președinte. Se pare că nu mai dorește altcineva, dar da, domnul Howard dorește să intervină. Îmi cer scuze, scuze că am uh, venit imediat după începerea prezentării și aș vrea să fac trimitere. Aș dori să mulțumesc uh, raportarea pentru uh, activitatea depusă și să fac trimitere la amendamentele pe care le-am înaintat și eu în ceea ce privește amendamentul 11 Uh, felicit uh, rolul nostru în uh, cadrul Parlamentului European pentru că noi încurajăm statele membre să ratifice cât mai repede această convenție și noi am fost acolo de la bun început și de la bun început am dorit această convenție și mi se pare potrivit să atragem atenția asupra necesității de a convinge toate statele membre să ratifice cât mai rapid această uh, convenție și există un pericol ca oamenii să uite că este nevoie și de ratificare după semnare și acest lucru este important să fie reamintit. În ceea ce privește amendamentul 13, în legătură cu actuala directivă antidiscriminare și uh, probleme educației, după cum știți, este o problemă spinoasă uh, dar nu este o problemă de care ar trebui să ne ferim. Și există atât de multe persoane cu uh, handicap, cu dezabilități, care consideră că au fost discriminate în copilărie pentru că au fost trimise la educație specială când ar fi dorit să participe la cursurile obișnuite. Această educație uh, mainstream, normală, nu este aplicabilă pentru toată lumea, dar uh, ar trebui să existe ca opțiune pentru anumiți uh, uh, elevi și studenți uh, din Uniunea Europeană și am uh, făcut acest lucru foarte clar prin uh, Convenția uh, ONU. În ceea ce privește amendamentul 15, dacă Comisia va răspunde la această dezbatere, abia aștept răspunsul lor în această privință, dar pentru ca această convenție să fie reală, trebuie să ne asigurăm că aplicăm în întregime principiile sale și aceasta nu este o problemă doar pentru comisie sau doar pentru DG Employment, uh, ci pentru întreaga comunitate și trebuie să verificăm toate programele și toate inițiativele europene pentru a ne asigura că se aduc adaptările necesare pentru a fi în conformitate cu convenția. Și aș dori, pentru că trebuie să fim foarte siguri, trebuie să ne angajăm în această direcție și să ne asigurăm că această convenție va fi implementată și în cadrul politicilor noastre. Și tot în legătură cu uh, uh, directiva, amendamentul 16 și și anume rol independent al organizațiilor pentru persoanelor cu dizabilități și organisme independente pentru monitorizare și implementare. Și trebuie să ne asigurăm că acestea vor fi respectate în Patricia Troia, Toia. Deci este o problemă în anumite state membre și aș dori un răspuns în această privință. Felicit raportorul și cred că aceasta este o dezbatere în care vom obține un consens, dar este o problemă foarte importantă pentru că oamenii cu dizabilități au muncit uh, de generații întregi pentru a obține această recunoaștere și este un moment istoric că drepturile lor au fost recunoscute și uh, vrem să stabilim, să dăm un exemplu uh, pentru uh, restul lumii. Mulțumesc. Era ultimul vorbitor de pe lista mea și îi dau din nou cuvântul doamnei Ieleva pentru a pune punct discuției. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt pe deplin de acord și mă bucur că au existat atât de multe observații din partea colegilor și aș dori să le mulțumesc încă o dată pentru corecturile foarte bune și pentru ceea ce au spus în ceea ce privește angajamentul nostru față de persoanele cu dizabilități. Bineînțeles, sunt pe deplin de acord cu faptul că actuala implementare a Convenției uh, și protocolul opțional pentru statele membre care ratifică acest uh, document. Este foarte important și este la fel de important acum ca să transmitem un semnal prin activitatea noastră din Parlament, un semnal către toți ceilalți să adere cât mai curând cu putință la această convenție și la protocolul opțional, în special la acest protocol opțional, document care se referă la aplicarea Convenției în cea mai mare măsură posibilă privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Mă bucur că am ajuns la un compromis în cadrul acestui text pentru a încuraja statele membre să treacă la ratificarea Convenției în deplinătatea ei și, de asemenea, să adere și la protocolul opțional. Sunt de acord cu observațiile domnului Hoyt și aș dori să-l asigur că susținem amendamentul numărul 15 propus de domnia sa. Cred că în cadrul discuțiilor anterioare a devenit clar că acum trebuie să ne concentrăm asupra directivei și asupra protocolului și al Convenției ONU și să transmitem, cum spuneam, un semnal clar fără a încerca să includem și alte subiecte în cadrul dezbaterii sau alte directive, pentru că În ceea ce privește Directiva 78, acest lucru ar încetini procesul de ratificare, precum și aderarea statelor membre la protocolul opțional. Vă mulțumesc încă o dată și sper că vom ajunge la un consens și la o majoritate pentru a demonstra persoanelor cu dizabilități și organizațiilor care le reprezintă că îi susținem pe deplin și că susținem această convenție ONU referitoare la un punct atât de important pentru că în, vedere, în vederea alegerilor europarlamentare care urmează, dorim ca Europa să fie cât mai unită și acest grup țintă a suferit foarte mult în oricare dintre statele membre, drept pentru care este important ca din partea noastră să vină acest semnal. Mulțumesc! Mulțumesc! Punem punct deci aici discuției pe acest subiect referitor la, convenție, la Convenția ONU și la protocol și la rezoluție. Vom vota în această privință mâine. Acum avem două alte uh, subiecte care au fost uh, strâns uh, legate, coordonarea sistemelor de securitate sociale și procedurile de implementare pentru care este responsabilă Jean Labert. Și mai întâi o să dau cuvântul doamnei Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. După cum probabil știți, acesta este regulamentul de implementare care se referă la regulamentul 304 pentru coordonarea sistemelor de securitate și sperăm că ele vor funcționa. Este un sistem care va dezvolta schimbul electronic de informații și sperăm că va comunica mai exact și mai rapid informațiile față de starea actuală de lucruri. Aș dori să mulțumesc foarte mult uh, raportorilor din umbră, precum și celor care au înaintat amendamente pentru cooperarea de care au dat dovadă, pentru că acum, dacă vom vota mâine în favoarea acestei rezoluții de compromis, de fapt a amendamentelor de compromis pe care le avem în față, în poziția noastră de a obține un um, acord la a doua lectură cu Consiliul și eu aș avea mare grijă de sprijinul care ni s-a acordat în timpul acestor negocieri și sperăm că s-au făcut progrese. În ceea ce privește amendamentele care au fost înaintate atât de către mine cât și de alți membri față de poziția Consiliului, acum avem un răspuns în ceea ce privește problema limitelor de timp. Nu este exact ceea ce ne doream neapărat, dar este probabil uh, tot ceea ce puteam obține în cadrul uh, regulamentului care stabilește niște sisteme în paralel și nu ne permite uh, să acționăm asupra acestor sisteme pentru a le face să funcționeze mai bine. În ceea ce privește limitele de timp, avem compromisurile F și C, articolul 3.3, și o recomandare pentru introducerea de limite de timp, deci de termene limită la care să se răspundă la solicitările de informații venite fie din partea uh, indivizilor sau din partea instituțiilor și credem că aceasta este cea mai puternică recomandare pe care o putem avea ca statele membre care nu au deja aceste termene limită să le instaureze. Avem de asemenea o propunere de amendament 11 uh, la 86, articolul 86 alinatul 1, prin care se uh, revizuiește regulamentul de implementare și avem o îmbunătățire în ceea ce privește schimbul de informații. Deci Consiliul a acceptat această, acest amendament și acum vom putea ști dacă lucrurile se îmbunătățesc sau nu. În ceea ce privește informația care ajunge până la urmă la persoana sau la uh, organizația respectivă, uh, Cred că am adăugat niște uh, elemente destul de importante pentru că nu vorbim doar de comunicare între instituții, ci și de comunicare cu indivizi, cu persoane individuale. Și acum în considerentul 21 am reluat amendamentul 6 care se referea la categorii. Pentru că atunci când vorbim de persoanele în cauză, la cine ne referim de fapt? Și deși nu am avut o definiție completă, pentru că se schimbă în funcție de sistemul de securitate socială pe care îl avem. Acest lucru este menționat în uh, considerant. Apoi am trecut mai departe și am uh, introdus angajamentul de a oferi informații și de a oferi un serviciu uh, cât mai bun, pentru că acestea sunt elemente de care, pe care ținem să le aducem la cunoștința publicului. Și după niște discuții îndelungi, Credem că am găsit o soluție și pentru problema informațiilor oferite, în special lucrătorilor detașați. Și aceștia ar trebui să primească o copie a informațiilor referitoare la legislația aplicabilă în care merge între cele două instituții, deci țara din care au plecat și țara unde sunt detașați. Și cred că această propunere ar trebui să intre la articolul 15 alinatul 1, articol care de fapt se referă la lucrătorii detașați și ni s-a părut în cadrul discuțiilor cu Consiliul că este locul potrivit în care putem introduce acest amendament astfel încât să aibă o legătură directă cu problema. Din păcate, în momentul de față, uh, engleza începe să-mi facă feste. Dar, cum spuneam, amendamentul este introdus în locul unde încercam să rezolvăm problema. Deci este un pas destul de mic, dar măcar oferă persoanelor în cauză menționată în considerantul 21, un grad de siguranță, astfel încât ei știu ce se întâmplă și știu dacă s-a făcut un schimb de informații în privința lor sau nu ceea ce era una dintre probleme. Și aș dori, cred că deja unele grupuri au spus că sunt pregătite să accepte în mod formal compromisurile negociate de către noi cu Consiliul și sper că aceasta va fi și poziția Comisiei și a Parlamentului atunci când vom ajunge în sfârșit să votăm în această privință după atâția ani. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Kramer, să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi, aș fi vrut să vă spun că doamna Lambert și cu mine am lucrat în tandem, ca sportivi într-o echipă. Am, uh, avem câteva modificări de ordin tehnic, titlul nu corespunde. Într-adevăr, cele două texte sunt uh, legate între ele, dar cred că titlul ar putea fi modificat. Referitor la uh, activitatea lui Jean, Cred că Jean s-a ocupat de obținerea unui compromis referitor la formularea temerilor noastre. Jean s-a referit la acest lucru, de exemplu, uh, informarea persoanelor în cauză. Cred că ar trebui să fie mai bine explicată în text, mai ales în ceea ce privește aceste proceduri uh, de implementare Cred că aceste amendamente sunt minore, dar care asigură o claritate mai mare textului. În ceea ce privește uh, compromisul referitor la textul doamnei Lambert, socialdemocrații au ajuns la un compromis, apoi la cel, referitor la cel al doilea text, uh, Aș avea un punct uh, informativ pentru cei care sunt uh, interesați. În primul rând, trebuie ca schimbul de informații între cele două state să fie îmbunătățit. Trebuie să existe o logică mai precisă, mai clară. Am spus deja că pentru articolul 19 trebuie să clarificăm lucrurile și trebuie să mutăm textul la articolul 15. Se va îmbunătăți astfel uh, accesibilitatea raportului. Vă reamintesc că am avut deja o reuniune în cadrul care am propus un compromis. Era vorba de acest schimb de opinii referitor la anexa 3, față de care mai multe state membre au uh, menționat o rezervă în ceea ce privește pensionarea anticipată. Referitor la retragerea anticipată a anexei. Și pot să spun că statele membre interesate pot să utilizeze în continuare anexa. Într-adevăr, am avut o dezbatere destul de greoaie referitoare la impactul anexei. dar obiectivul nostru era ca în următorii cinci ani să aibă loc o revizuire. Dar Comisia ne-a cerut să prezentăm revendicări foarte clare în ceea ce privește uh, implementarea, uh, problemele legate de sfera de aplicare, costurile, frecvența pe parcursul acestor cinci ani și mai multe state membre au menționat deja că nu, își mai, uh, dor, nu mai doreau să retragă această anexă. Prin urmare, nu ar trebui să existe probleme cu acceptarea compromisului, ar trebui să-l putem accepta. Deci, în principiu, la următoarea sesiune plenară ar trebui să poată fi acceptat și ar fi un lucru foarte bun. Mulțumesc! Mulțumim. Am doi vorbitori pe listă, doamna Stauner și apoi doamna Iucnevici. De... Mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-mi exprim mulțumirea pentru această cooperare fructoasă. Compromisul C și compromisul F referitor la calendar răspunde temerilor noastre și raportorul a spus că în ceea ce privește compromisul F, nu există un termen limită pentru notificare. Trebuie introdus și acesta în text și astfel se va răspunde la toate uh, ezitările noastre. În ceea ce privește principiul subsidiarității, am făcut uh, tot ce ne stătea în putință. Uh, vă mulțumesc și pot sprijini în totalitate textul. Mulțumim! Doamna Iuchenevicne, mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc, uh, să-i mulțumesc lui Jean Lambert pentru uh, faptul că a organizat foarte bine activitatea și, am, și a colaborat foarte bine cu Comisia și Consiliu. Aș dori să repet cele spuse de eh, Jean Lambert și anume faptul că grupul meu politic va susține documentul de compromis. Am transmis deja un răspuns în scris prin care menționam că sprijinim compromisul. Aș dori să reamintesc de asemenea colegilor că acest document este la fel de important ca și alte documente pe care le-am discutat astăzi, cum ar fi, de exemplu, uh, documentul referitor la Fondul pentru Adaptare la Globalizare. Acest document se adresează persoanelor care își doresc protecție socială. atunci când lăsăm la latitudinea statelor membre chestiuni foarte importante, cum ar fi informarea la timp a cetățenilor uh, referitor la drepturile de care se pot bucura în alte state membre, precum și alte chestiuni, cum ar fi coordonarea între state membre, în ceea ce privește o persoană anume, ei bine, cred că responsabilitatea pentru statele membre este enormă. Și preluarea acestui document de către statele membre e foarte importantă. De aceea susțin propunerea conform căreia Comisia trebuie să monitorizeze această activitate și să transmită rapoarte comparative privind coordonarea sistemelor de asigurări sociale, care sunt de o importanță vitală pentru cetățeni. Încă o dată o felicit pe doamna Lambert și în momentul în care vom adopta acest document foarte important, putem spune că Parlamentul European lucrează și în binele cetă- pentru binele cetățenilor câteodată. Mulțumesc! Doamna Oman Reuten, aș dori să fac o observație referitor la cele spuse. Mi-amintesc că în 87-88 am participat la o conferință uh, privind simplificarea și revizuirea regulamentului 14108 uh, și aș dori să vă reamintesc că acest proces a durat 10 ani și că în cele din urmă nu a fost reținut de foarte multă lume, dar pentru sute de mii de persoane a avut consecințe practice. Și cred că ne-am trădat pe noi înșine dacă am spune că nu este vorba de un document memorabil chiar și aici pentru Parlament. Cred că cei care au participat la redactarea acelui document au fost uh, număr mare, cred că și Gina a participat, dar mulțumesc și uh, Comisiei Europene, atât uh, celor responsabili uh, pentru acest document, cât și celor responsabili în acel moment. A fost uh, un document formidabil și cred că putem um, începe această campanie electorală având șanse foarte mari. Uh, mulțumesc și eu, cred că raportul este excelent. Raportorii, Jean sau Ian, doresc să mai adauge ceva? Jean, te rog. Aș dori să mulțumesc foarte pe scurt colegilor pentru cooperare și pentru felicitări. Cred că a fost vorba de un efort colectiv și aș dori să mulțumesc și secretariatului pentru sprijinul de care m-am bucurat în calitate de raportor. Și aș dori să mulțumesc și comisiei Comisia a fost uh, foarte încurajatoare și a încercat să determine evoluția lucrărilor și aș dori să mulțumesc și Consiliul Consiliului pentru că ne-a ajutat foarte mult în anumite puncte. Presupun că până la votul de mâine nu se va întâmpla nimic dezastruos. De asemenea, nimic până la sesiunea plenară de la Strasburg, așa încât uh, sper că atunci voi exprima mulțumirile în mod mai prietenos decât se întâmplă de obicei. Mulțumim celor doi raportori. Sunt convins că totul se va desfășura bine mâine. Am primit uh, o scrisoare din partea Consiliului referitor la acest acord, am primit și un răspuns scris. Mulțumim, um, vom vota mâine, am încheiat și această dezbatere. Ajungem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, nu vom avea o reuniune a coordonatorilor pentru că suntem satisfăcuți de sugestiile um, secretariatului. Ultimul punct de pe ordinea de zi este agenda socială reînnoită. Doamna, domnul um, Silva Peneda este raportor. Aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați colegi, înainte de toate aș dori să vă mulțumesc pentru interesul și participarea la acest uh, raport. Uh, au fost 200 uh, de amendamente depuse care merg uh, cam în același sens uh, ca și amendamentele mele, ceea ce demonstrează un angajament social foarte semnificativ în contextul căruia trebuie să-i facem față. Și eu am depus 22 de amendamente în care am încercat să vorbesc despre efectele crizei economice și sociale care subminează încrederea în Europa. Am analizat uh, toate proiectele de amendament cu mare atenție, multe provenind uh, de la comisii precum uh, cultură, drepturile femeilor, envy și așa mai departe. Am purtat negocieri constructive în spiritul colaborării și sunt în general mulțumit de rezultat. Am ajuns la 26 de compromisuri și două amendamente orale. Am încercat să am un raport echilibrat care să descrie pe um, scurt și foarte clar prioritățile pentru agenda europeană. Am să trec foarte repede peste compromisul A și B am încercat să realizez un echilibru între nevoia de a consolida și de a moderniza modelul social european, mai ales în ceea ce privește sistemul de sănătate, sistemul de pensii, și în încercarea de a nu um, reduce cheltuielile sociale într-o perioadă de criză. E nevoie de fonduri structurale în statele membre și intervenția trebuie să fie rapidă. Trebuie să promovăm incluziunea socială, de asemenea. Încercăm să includem și raportul uh, domnului Zimmer, uh, care a fost adoptat majoritate. S-a încercat să țină cont de situația uh, femeilor care trec prin care fac față sărăciei în compromisurile A și E. Și de asemenea am încercat să vorbim și despre problema demogra uh, demografică în compromisul 5, 6. Uh, compromisul F uh, vorbește despre acordurile privind chestiuni sensibile, cum ar fi um, abandonarea școlii, recunoașterea reciprocă a diplomelor, pentru că sunt chestiuni esențiale pentru piața internă. Compromisul H se referă la importanța includerii uh, persoanelor dezavantajate pe piața muncii printr-o flexibilitate mai mare. Compromisul I a fost uh, aprobat de mai multe grupuri uh, politice și anume reactivarea politicilor sociale pentru a promova uh, ocuparea locurilor de muncă, ține cont de o recomandare privind includerea activă. Compromisul J subliniază importanța unei economii uh, sociale de piață și face referire la problema voluntariatului. Compromisul K se referă la piața muncii și contribuția uh, IMM-urilor. Compromisul L se referă la partenerii sociali. În conformitate cu principiul subsidiarității, trebuie discutate noi modalități de a crea salarii, structuri de salarii și um, programe de distribuție a profitului. Următorul compromis se referă la țările de origine. Să nu uităm de problema crizei care duce la dezechilibre în anumite sectoare. Apoi, se vorbește despre criza de încredere care este agravată de criza economică. Compromisul 5 vorbește despre egalitatea între bărbați și femei, care în principiu nu poate fi realizată în cadrul Uniunii Europene. Apoi se vorbește despre procesul de incluziune activă. Se reamintește la ca politica socială și de mediu. Cele două trebuie să meargă mână în mână 1 și 7 vorbesc despre consecințele directe și indirecte ale crizei economice și financiare, nivelul șomajului, inegalitățile sociale. Compromisul 2 vorbește despre riscul sărăciei. Compromisul 4 vorbește pe scurt despre elemente care ar putea fi reluate în raport. Au mai existat și alte amendamente de compromis uh, pe care am putea să le adăugăm la lista de vot. 100 și 120 vorbesc despre drepturile minime ale lucrătorilor. Știu că există anumite probleme care pot fi discutate mâine dimineață, nu vreau să mai plictisesc pe colegi, așa încât voi încheia spunând pe scurt că în contextul crizei actuale trebuie să spunem foarte tranșant um, că avem nevoie de o Europa în care politicile sociale să fie consolidate. Aceasta este axa fundamentală a raportului meu pentru că pacea socială ne-a însoțit în ultimii ani și acum ea poate fi pusă sub semnul întrebării. Mulțumesc. Trei vorbitori pe listă, domnul Kremers, doamna Crețu și doamna Leida. Domnul Kremers, mai întâi? Doamna Crețu, aveți cuvântul. Doar uh, câteva comentarii generale. Um, mulțumim raportorului pentru deschiderea în negociere, dar nu și pentru rezultat. Avem, uh, suntem de acord cu toate amendamentele de compromis referitoare la documentele de referință, la citate. Sub acest aspect, uh, nu avem nicio problemă. în schimb avem câteva observații uh, cu privire la considerentele referitoare la cu compromisurile referitoare la considerente mă iertați uh, de fapt voiam să fac mai întâi un comentariu în realitate compromisurile nu sunt compromisuri între grupurile politice ci mai curând multe dintre ele uh, un soi de amendamente consolidate asupra cărora am căzut și alte grupuri politice de acord. și uh, aș dori să întreb raportorul uh, pentru că e un punct extrem de important pentru noi de ce uh, grupul ppe nu poate să susțină amendamentul patruzeci și șase în care se solicită respect pentru legislația națională și cadrul în vigoare. este pentru noi cumva surprinzător că un amendament care solicită respect pentru cadrul uh, legal în vigoare este respins cu atât mai mult cu cât este un uh, recital un considerent nici măcar nu e vorba de o afirmație în cadrul unui paragraf. Um, aș dori să mulțumesc pentru acordul de ultim moment cu privire la Uh, amendamentele șaptezeci și șaptezeci și cinci referitoare la relația dintre uh, libertățile economice și drepturile sociale aici mulțumesc pentru asta dar continuăm să ne menținem poziția în ceea ce privește amendamentele șaizeci și cinci șaizeci și opt regretăm uh, că nu putem să ajungem la un consens în această privință dar probabil că este un punct în care între grupul socialist și, raportor uh, apare o, o diferență de atitudine e vorba de faptul că noi suntem puțin mai critici în ceea ce privește propunerile comisiei pe această linie în timp ce grupul popular se manifestă ca fiind mult mai mulțumit de Uh, cadrul legal așa cum este. amendamentul șaizeci și opt este cel în care se solicită viitoare directive care să reglementeze domenii care necesită o asemenea reglementare la nivel european. mai există a, în ceea ce privește compromisurile pe conținut pe paragrafe avem o rezervă de principiu cu privire la compromisul l pe care nu, nu suntem parte în acest compromis, dar uh, nu îl vom uh, susține. În rest, uh, putem să susținem compromisurile propuse de raportor, dar rămânem în câteva puncte pe care le am subliniat și în trecut le va sublinia probabil și, și colegul meu jan imediat pe pozițiile pe care de la început le am, le am avut. mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kramers, doamna Leder. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint pentru că Gabriela a spus majoritatea dintre lucrurile pe care doream să le menționez. Mă întorc la ce impact poate să-l aibă acest document. Mă întorc, prin urmare, la 2 iulie anul trecut, când în comisie a apărut agenda socială înnoită. În grupul nostru au fost multe critici, ceea ce considerăm uh, că uh, s-a prezentat prea târziu. Să nu facem aceeași greșeală și de data aceasta. Cred că avem nevoie de o agendă mult mai ambițioasă și de aceea am depus foarte multe amendamente care au ca scop și pentru a da consistență. Unele dintre amendamente se află acolo doar pentru a lămuri intențiile noastre, ale socialiștilor de a conecta activitățile noastre din Europa cu ce se întâmplă în OIM. Uh, am dat un raport uh, în legătură cu vizita noastră la OIM și cred că putem formula o convenție tripartidă cu uh, toate părțile implicate și cu siguranță putem să considerăm acest lucru ca punct de plecare pentru un program mult mai ambițios. Iată, acestea sunt uh, rațiunile pentru care avem uh, amendamente. Iar, uh, din alt punct de vedere, e greu să discutăm aici tendința evolutivă din domeniul social în care punctul de plecare era unitate în diversitate în sine, acest lucru înseamnă că baza de plecare a legislației a, europene trebuie să respecte cadrul reglementar din țării cu cele două instrumente importante, um, negocierile colective și legislația muncii dar vedem că apar anumite schimbări, se trece din partea Comisiei la un fel de uh, atitudine supranațională, lucru care este cel puțin ciudat, mai ales că nu există o dezbatere politică clară în confirmarea acestei tendințe. De aceea, în momentul în care am uh, con, uh, făcut aceste amendamente să ne punem uh, întrebarea cine uh, abordează elementele acestea. Apoi, legătura cu chestiunile subliniate chiar de uh, comisie în Carta Verde, dar care nu au avut urmări ulterioare. Uh, vrem să cerem insistent comisiei uh, să organizeze aceste lucrări ulterioare, pentru că sunt elemente importante ale cărții verzi, mai ales pentru uh, a fi elaborate în viitorul apropiat. Și să se ajungă la un raport mai ambițios, să vedem dacă mai este sau nu lucru de făcut. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc raportorului pentru tot ce a făcut, mai ales uh, atmosfera, lucrul în echipă pe amendamentele de compromis. Uh, s-au făcut mulți pași interesanți, pozitivi și am fost mișcați de această atitudine. În al doilea rând, există un element de noutate. Suntem înaintea întâlnirii la nivel înalt de la începutul lunii mai. Cred că Comisia să se gândească bine la următoarele. Sigur că sunt de acord uh, că sunt puncte pe care ne-am fi dorit mai multe, dar, pe de altă parte, Comisia pe temele asupra care lucra, cărora lucrează de multă vreme, să trimită mesaje clare înaintea summitului european de la începutul lui mai. Să fim precauți și să ne gândim să nu încercăm să punem de toate în text. Textul domnului Sila Peneda este, are avantajul că este foarte clar, cu paragrafe scurte și să nu împănăm prea mult textul care ar dilua de mesajul nostru. Eu unul mă bucur că am putut să ajungem la un acord cu raportorul și sper că și cu comisia mâine dimineață, de exemplu, pe amendamentele serviciilor sociale de interes general. Sunt câteva elemente importante. Uh, mulțumesc încă o dată că ați luat în calcul acest lucru dacă am putea să cădem de acord pe cele câteva amendamente pe care le susținem din raportor, cred că ar fi util și mult mai eficient. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Custașa. Domnule președinte, mulțumesc. Și eu mă alătur mulțumirilor. Cred că domnul Silva Pineda a făcut eforturi mari în ceea ce privește amendamentele, propunerile de compromis deja au fost uh, formulate de noi, iar cu raportorii din umbră am încercat să trecem de dificultățile eventuale care ar putea dăuna ajungerii la un compromis. Sărăcie este un scandal nu doar pentru săraci, ci și pentru noi. Este scandalos că nu putem să luptăm cu eficiență împotriva sărăciei. Consider că dacă am da tuturor de muncă, un loc de muncă, cred că o parte din soluție ar fi deja găsită. În amendamentul 17 uh, cu statisticile europene care indică că 8% din populația activă este amenințată cu sărăcia. Închipuiți-vă, 8%! Un lucru care arată că nu doar cu munca poți lupta împotriva sărăciei. Politica socială este prea modestă. Este adevărat, nu e suficient de ambițioasă și ar trebui să fie mai percutantă. Uh, există acolo o listă de măsuri pe care poate să le ia cineva dacă este amenințat uh, cu sărăcia. Dar nu e vorba doar de cei fără documente. Totdeauna ne gândim doar la cei mai marginalizați, cel mai jos în paramida uh, socială. Este scandalos pentru Europa că încă se mai observă asemenea situații în Europa, de exemplu, în prezent. Cei care ajung în Spania, acum în sudul Spaniei și nu au documente, nu au nimic. Uh, într-o carte se evocă 5 500 uh, de mii de uh, femei, copii, sclavi, e în final un fel de, excla- de sclavagism și trebuie să rezolvăm această problemă. Aș dori să vă atrag atenția și asupra uh, faptului că e vorba de prosperitatea noastră comună, să garantăm ca toată lumea să trăiască în condiții de demnitate și libertate. Lucru imposibil dacă nu ne gândim și nu ajungem și la o soluție astfel încât să se ajungă la un venit minim pentru toți cetățenii europeni. Nu putem să ne mai eschivăm uh, Uh, singura soluție nu este um, un, o muncă cu normă întreagă. E nevoie de o repartizare, mai ales uh, din partea fiscalității, mult mai echitabilă, mai dreaptă, iar cei care au multe beneficii să fie fiscalizați, să aibă taxe multe. Mulțumesc domnului Silva Peneda pentru eforturi și în uh, mare, ca și domnul Kremer și uh, Eh, ca mulți alții în eh, domeniul politic și sociale, trebuie să facem mai multe. Mulțumesc! Văd că nu mai sunt alte cereri de luare de cuvânt. Deci dăm cuvântul raportorului ca să încheie discuțiile. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș dori să fac o observație de ordin general. Am încercat să fac raportul cât mai scurt și să se focalizeze pe chestiunile esențiale. Trebuie să spun că nu aveam nimic împotriva propunerilor care au fost făcute, decât ă, poate că dacă tot adăugăm și înmulțim, se multiplică și paragrafele. Domnul Kramer vorbea de paragraful 8a, care spune următoarele, că Europa ar trebui să facă mai multe pentru a avea o muncă demnă care să respecte angajamentele din punct de vedere al muncii, mediului, pentru a asigura pacea mondială și securitatea europenilor. Iată, acum deputați care doresc să adauge paragrafe 152, europenii trebuie să încerce să insiste pe lângă organizații internaționale și așa mai departe. N-am nimic împotriva uh, conținutului acestui paragraf, dar, de fapt, ne regăsim cu un text care repetă, reformulează, dar, în fond, nimeni nu are altă părere. În majoritatea propunerilor de amendament făcute, nu am nimic împotrivă. Dar, cum a mai spus cineva, nu facem decât să tot adăugăm paragrafe. Dacă tot este prioritar, în final nimic nu mai rămâne prioritar. Și nu se adaugă nimic nou. Prin urmare, repet, nu am nimic împotriva adăugării paragrafelor sau anumitor amendamente, aducerii amendamentelor. În ceea ce privește raportul, dacă tot adăugăm, se diluează. Trebuie să trecem în vedere uh, ce este esențial, dar nu schimbăm politicile de fond. Sunt de acord cu ce spune domnul Leiden. Raportul trebuie să fie clar pe 3-4 axe, altfel ne pierdem. Aș mai adăuga încă ceva la aceasta. Aș vorbi, de exemplu, despre asigurările sociale. Politica socială nu este pusă în discuție, dar ce spunem în principiu este că uh, suntem pe cale să mai tăiem din cheltuielile sociale. Dar mesajul puternic pe care trebuie să-l transmitem este uh, și susținerea politicilor sociale. Pentru că altfel mesajul social al Comisiei se pierde. Politica socială trebuie întărită. Dacă începem să tot discutăm ce e mai important și mai puțin important, am senzația că ne pierdem pe drum și ne pierdem mai ales din conținut. Sunt de acord cu colegii. Mâine vom vedea ce se poate adăuga într-adevăr la raportul meu dar să evităm să nu se lungească la nesfârșit acest raport și să se piardă din conținut. Mulțumesc! Iată ultimul punct de pe ordinea de zi. Se încheie, cum nu mai e alt uh, cerere de luare de cuvânt, votăm mâine raportul. Vom începe mâine dimineață la ora 9 cu sesiunea de